Good afternoon, ladies and gentlemen. Please be so kind to take your seats. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Știu că este jumătatea lui iulie, este o perioadă de vacanță și sigur că mulți uh, ar fi preferat să se afle undeva pe malul mării și nu aici în sală, dar Asta e situația. Domnilor și domnilor, este pentru mine o onoare să conduc această reuniune până când vom alege un președinte pentru Comisia pentru Control Bugetar și dați-mi voie să vă propun și ordinea de zi. Deschiderea unei ședințe sub o președinție provizorie vom discuta uh, procedura, după aceea alege președintele și la punctul 3 alegerea vicepreședinților, la punctul 4 diverse și punctul 5 anunțarea datei și locului următoarei reuniuni. Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi, dacă doriți să o acceptați, constat că nimeni nu se opune și vă pot anunța ca atare că această ordine de zi a fost acceptată de către toată lumea. Dați-mi voie să verificăm lista de prezență, să vedem dacă avem quorum pentru a putea lua decizii. Câți uh, ă, membrii sunt prezenți? Pentru a avea quorum ar trebui să fie cel puțin 8 membri în sală. We are 12. It means we are in a position Asta înseamnă că putem să luăm decizii. Cred că nu există obiecții în legătură cu această afirmație privind reuniunea de astăzi. De Doamna de Lange dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă spun că vechile liste îl menționează pe domnul Van de Camp ca reprezentant al țărilor de jos, dar eu i-am luat locul. Asta explică prezența mea în sală și nu a domnului Van de Camp. Mulțumesc. El urmează să vină. Nu, el nu va veni. Eu îl înlocuiesc în cadrul acestei comisii. So uh, our sitting is able to make a decision. Deci putem lua decizii în cadrul întâlnirii de astăzi. Dați-mi voie să spun câteva lucruri foarte clare. Obiectul este de a alege o președinția Comisiei. Eu v-am uh, propus punctele de pe ordinea de zi, alegerea președintelui și vicepreședinților. S-a decis uh, un uh, număr fix pentru vicepreședinți, deci patru vor fi cei care vor conduce această comisie, vicepreședinți și un președinte. Doamna Cresle, uh, eu aș solicita să existe vot secret pentru această desemnare și v-aș fi recunoscătoare dacă acceptați. Do we have translation? Avem interpretare. Ok, că ce am mogę poprosić ce pretumăcenie? Czy pani Gresle prosi o głosowanie tajne na... Doamna Gresle dorește o un vot secret atât pentru președinte cât și pentru vicepreședinți? Da, pentru uh, întreaga conducere a comisiei vreau să existe vot secret. Mulțumesc. Cine este în favoarea propunerii de a uh, avea vot secret pentru alegerea întregului uh, prezidiu. Doamnă Gresle, dacă uh, este majoritatea favorabilă, o persoană s-a, a solicitat acest lucru, atunci cred că este obligatoriu să recurgem la această formulă. Mulțumesc. Vom începe atunci cu votul pentru președintele Comisiei. Mulțumesc foarte mult. Dacă uh, există mai mulți candidați, uh, mie secretariatul îmi confirmă că regulamentul ne permite să avem vot secret dacă cel puțin șase membri ai comisiei Uh, sunt favorabile acestei formule de vot. Deci vreau să vă întreb încă o dată cine susține această propunere, să văd dacă sunt cel puțin șase. Deci cine este pentru un vot secret? Mulțumesc. 14 membri sunt în favoarea unui vot secret. Cine se opune?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 Începem atunci cu președintele și să vedem cine dorește să facă parte din grupul de cenzor. Domnul Katsimakakis. Aș vrea ca votul secret să se refere și la președinte, nu? Și pentru a deveni președinte, eu îl propun pe domnul Luigi de Magistris. Dziękuję bardzo. Mulțumesc pentru această propunere. Există și alte persoane care candidează pentru a conduce această comisie de control bugetar? Nu, constat că nu. Domnule Odi, domnule președinte, eu cred că candidatura a trebuit să fie depusă. Dacă vom avea și alți uh, candidați în ședința de astăzi, candidatura domnului de magistris a fost propusă de fapt ieri și s-a respectat uh, termenul limită de depunere a candidaturilor. Privesc acum în sală. Există uh, altă propunere? Domnul Hatzimakakis. Înțeleg că domnia sa susține o candidatură care deja a fost propusă și înțeleg că este singurul candidat pentru Comisia de Control Bugetar. Dacă nu există niciun fel de alte propuneri, și dacă nu există alte candidaturi, să încheiem, să închidem această listă și în această situație, doamna Gresle, vă mențineți în continuare cererea ă, de a avea vot secret, chiar dacă există o singură candidatură. Bun. Să ă, stabilim chestorii. Cenzorii, mă scuzați. Și ă, aici există un regulament dacă există un singur candidat, noi am putea să îl votăm pur și simplu prin aclamare. Să procedăm la aclamare? Zostajemy przy głosowaniu tajnym. Avem un singur candidat Uh, sper ca uh, domnia sa, domnul uh, de magistri, să accepte propunerea de a candida. Bun. Avem nevoie de două persoane care să fie cenzorii pentru acest vot. Doamnă Cresle, aveți vreo propunere? Sau... Do- doamna von Köstinger și domnul Itele. Bun. Bun. În cazul acesta, domnul Geben Gandenbrande and Mr. Martin și domnul Martin Ehrenhauser. Cred că uh, am putea să ne declarăm mulțumiți. Ar trebui uh, să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 cine votează ca supleant. Pentru că aveți 11 membri, puteți ca tare să aveți 11 votanți. Pentru că nu toți înțeleg că sunt prezenți în sală. 10 din membrii plini sunt prezenți, unul nu este prezent, deci, doamna Holmeier va vota în calitate de membru supleant și va vota în locul cărui membru plin? În locul cui va vota doamna Holmeier? Sterbelini. Deci va vota în locul domnului Consențio Rivelini din partea uh, grupului social-democrat, câți membri plini se află prezenți în sală. îmi asum responsabilitatea uh, în timpul votului din partea grupului ALDE. Domnul Hazamakis din partea verzilor, domnul Ștas și din grupul CR din partea conservatorilor și uh, reformiștilor doamna Cescova. Aveți și supleanți sau nu aveți supleanți? Nu, nu aveți supleanți. Bun, din partea grupului GUE. Bun. O persoană din partea grupului EFD, doamna Andreasen, da, sunteți prezent în sală, constat, o singură persoană. Și din partea uh, neafiliaților, domnul Martin Ehrenhausen este prezent. Deci avem în felul acesta lista alcătuită cu cei care sunt îndreptățiți să voteze. And let me remind, we have only one candidate. Dați-mi voie să amintesc că avem un singur candidat pentru președinție și trebuie să obțină majoritatea voturilor exprimate. Ca să precizăm care este procedura. Acum o nouă chestiune tehnică cei care uh, s-a stabilit că au dreptul să voteze, fie că sunt membri plini sau supleani, să ridice mâna ca să știm cui trebuie să înmânăm un buletin de vot. Și o să vă rog un buletin de vot și pentru mine, spune președintele. Please put a cross if you vote yes or if you... Vă rog să marcați dacă votați da, dacă votați nu. Deci vedeți acolo unde puteți face o cruciuliță, trebuie să însemnați dacă sunteți pentru sau împotrivă. Iar acum permiteți-mi să citesc numele membrilor în Parlamentul European și, și vă rog să vă apropiați de urne și să introduceți votul în urnă. De asemenea, trebuie să semnați lista de votare. Are you ready? ready? Doamna Andrasen, sunteți gata să votați? Când vă numesc, vă rog să veniți să votați. Vă așteptăm. Let us wait a moment when yeah. is Mm -hmm. Other, yeah, otherwise... To the, to the Oh. These two distinguished gentlemen. îi rog pe cei doi cenzori, domnul Ehrenhauser și pe celălalt cenzor, să vină la urne și să aibă grijă ca lista de votare să fie semnată. Madame Andreasen, are you ready? Doamna Andreasen, sunteți gata? Puteți veni la urnă. De asemenea, domnul Jean-Pierre Odi. Ines Ayala Sender. Ines Ayala Sender. Ayala Sender is replaced by Mr. Costas Lastra. Mr. Costa Lestra instead of... Domnul Costa Lestra în locul doamnei Ayala Sender. Vă rog să veniți să votați. Mr. Sigmatas Balcitis. Domnul Sigmatas Balcitis. Andra Ceșcova lipsește și nu avem supleant. Iorghe Oșatimakakis. Andra Cozzolino. Ryszard Czarnecki. Luigi de Magistris. Tamas Deutsch. Martin Ehrenhauser. You, you already voted, yes?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 Ville Itala. Catalin Ivan. Iliana Ivanova. Elizabeth Kostinger. Deci Monica Luisa Macovei, Jan Olbrycht.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 Mr. Lefort instead of... Oui, oui. Theodoros Skylakakis. Soren Zondergaard. Bart Stas. Georgios Stavrakakis and Bogusław Liberacki. Scrutators, we and a half minutes to make this counting. Avem nevoie de ceva timp pentru ca cenzorii să numere voturile, cam șase minute. Vă rog să nu părăsiți sala, nu prea departe, vă rog, pentru ca să putem reîncepe după aceea reuniunea noastră. Oh, excuse me. Your substitute, Paul?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 Yeah, it's, it's okay. So, suspension for six minutes. Suspendăm reuniunea pentru șase minute până când numărăm voturile. Vă rog, nu plecați prea departe.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 Ladies and gentlemen, may I ask your attention, please? Doamnelor și domnilor, vă rog să îmi permiteți să anunț acum rezultatul votului. Votanți, 28 de persoane. Voturi în favoare, 25. Voturi împotrivă, 3 majoritate absolută 15 necesară. Așadar, domnul Luigi de Magistris, sunteți președintele acestei comisii. Congratulations! Vă felicit! Bine ați venit și vă rog să veniți la prezidiu și să începeți activitatea. Prima di cominciare la seduta vorrei ringraziare Înainte să începem reuniunea noastră, aș dori să-i mulțumesc, uh, în primul rând, grupului care m-a propus ca și președinte. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care m-au votat. Vreau să vă spun că pentru mine acesta este un moment extrem de important, pentru că este pentru mine prima experiență politică și de aceea pot să vă spun de la început că am foarte multe de învățat. Am foarte multe de învățat, mai ales din partea de la cei care au fost deja parlamentari europeni. Pot să vă spun doar că am o voință foarte mare, o dorință mare de a reuși și mult entuziasm. Aș dori să aduc în această comisie experiența mea profesională de 15 ani în, uh, la parchet și um, prin faptul că m-am ocupat și de chestiuni care sunt foarte tipice pentru această chestiune, pentru această comisie. Cred că pot să vă garantez că voi respecta pe fiecare dintre dumneavoastră, voi respecta părerea fiecăruia și știu că comisia noastră este una dintre cele mai importante. Cred că această comisie poate să tra- transmită semnale foarte importante și în același timp să rămână transparentă în legătură cu comportamentele instituțiilor sau comportamentelor tuturor actorilor implicați instituțiile Uniunii Europene se află sub scrutinul acestei comisii și de aceea ea are un rol esențial. Cred că ea este foarte importantă și atunci când vorbim de transparență și de corectitudine, să ne gândim imediat și la încrederea cetățenilor în Parlamentul European. Deci noi jucăm un rol foarte important ca intermediar. Un rol foarte important avem însă și în domeniul preventiv, și anume ideea de a da un semnal către cei care respectă regulile, care se vor putea bucura de protecția Parlamentului European și cine respectă, cine nu respectă procedurile și regulile trebuie să fie sancționat. Cred că, deci, activitatea noastră va fi extrem de importantă. Mă bucur foarte mult să putem începe de acum și vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră. Îmi cer scuze pentru faptul că sunt destul de emoționat în momentul de față. Să trecem acum însă la alegerea primului vicepreședinte. Aș dori să știu, în primul rând, dacă avem candidaturi pentru primul vicepreședinte al Comisiei de Control Bugetar. Iamo atto che è venuta la Do atto che è pervenuta una lettera del... Am primit o scrisoare din partea secretarului general din grupul uh, EFD și anume faptul că doamna Marta Andreasen este propusă ca prim vicepreședinte al comisiei noastre. Aș dori să știu dacă vreun grup, alt grup, propune pe altcineva. Din câte am înțeles, doriți uh, vot secret și pentru alegerea primului vicepreședinte. Dacă însă nu e, dacă nu este nevoie, doriți să aveți iarăși uh, vot secret? Nu? Ba da, spune doamna Grese, da, dorim să avem vot secret și la această alegere. Domnule președinte, aș dori să vă spun că grupul nostru susține votul secret. Quindi l'ha chiesto quello e quello. Ci stanno i... Quindi verifichiamo, ma credo che già uh, ci stanno i, i cinque, sì, si superano. Să vedem dacă avem cinci membri care sunt pentru votul secret. Este nevoie de cinci. Cine dorește vot secret? Bun, atunci vom avea vot secret și pentru primul vicepreședinte. Dacă nu sunt obiecții, vom păstra cei doi cenzori pe care i-am avut la alegerea președintelui. Vă rog să ridicați mâna cei care vor vota acum pentru vicepreședinte, pentru ca să putem distribui buletinele de vot. Vă rog să ridicați mâna.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 fiecare grup să ne spună dacă există supleanți care vor vota în locul titularilor. Chairman, can I just confirm that you are voting? Domnule președinte, aș vrea doar să mă asigur că și dumneavoastră votați. Puteți să ne confirmați că votați și dumneavoastră. No, ha chiesto se lei al l'intenzione de votare. Io no. No, al posto mio c'è il supplente che vota... Nu, în locul meu votează Chris Davis, supleant. Bei uns fällt... Prego, onorevole Gas. Ja, un... Doamna Gresle, da, din partea noastră va vota doamna, doamna Olmaier pentru colegul Rivelini, ca înainte. Ehm, socialistii?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 L'onorevole Ines Ayala Sender. Doamna Ines Ayala Sender. L'onorevole Zigmantas Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamás Deutsch. L'onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geier.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 Itala si legge. Ah, Vit Itala. Onorevole Vil Itala. Onorevole Sorin Katalin Ivan. onorevole Iliana Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadski. onorevole Luisa Monica Macovei. Onorevole Jan Olbricht.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 Onorevole Teodoros Skilakakis, Onorevole Bo Soren Sondergaard. Onorevole Bart Staes. Onorevole Stavrakakis. Sospendiamo la seduta 5 minuti per consentire agli scrutatori. Suspendem ședința 5 minute pentru ca cenzorii să aibă timp să numere voturile.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 Mulțumesc, domnule președinte. Din partea grupului nostru politic vă propun ca și următorii vicepreședinți să fie aleși tot prin aclamare. Înțeleg că avem colegi și colegi care ar trebui să părăsească sala pentru că se mai constituie astăzi și alte grupuri. De aceea cred că am putea fi mai eficienți în felul acesta. Einverstanden, danke. Acord și eu, mulțumesc. Allora, a questo punto, eh, se nessuno è contrario, però... Așadar, dacă nu se opune nimeni, eh, va trebui să-mi dați numele candidaților pentru al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte. Eh, vreau ca grupurile să îmi spună care sunt candidații. Cine dorește să ia cuvântul pentru al doilea vicepreședinte? Cine Doamna, Grez, doamna Grezle propune din partea grupului politic din care face parte pe Jean-Pierre Odi. Si. Consentele alla nomina. C'è qualcuno che... Sunteți de acord cu această nominalizare? Dorește cineva să intervină sau putem să îl uh, alegem și pe domnul Odi ca al doilea vicepreședinte prin aclamare? Vă rog să veniți alături de mine la prezidiu. Acum, ca să accelerăm, ce grup ne prezintă candidatul pentru al treilea vicepreședinte? Vă rog. Mulțumesc. Grupul SD îl propune pe colegul Liberatski. Siamo procedere anche per acclamazione putem să îl alegem și pe domnul Liberațchi prin aclamare? Îl invit și pe domnul Liberațchi să se așeze la prezidiu. Quale gruppo prende adesso la parola? Ce grup uh, dorește acum să propună candidatura pentru al patrulea vicepreședinte? Vă rog să luați cuvântul în calitate de membru PPE. Uh, vreau să ne faceți o propunere de candidatură pentru al patrulea vicepreședinte. Îl propun pe colegul Deutsch din Ungaria. Pensavo che volesse rinunciare alla quarta vice Credeam că vreți să renunțați la cel de-al patrulea vicepreședinte. Dorește cineva să spună ceva sau putem să-l uh, votăm prin aclamare și pe domnul Doici? În aceste condiții îl invit să se așeze la prezidiu. Asta. A questo punto aggiorno la seduta a domani alle 9. Acum uh, suspendăm ședința care se va relua mâine la ora uh, 9 pentru coordonatori. O seară bună tuturor!